God morgon och välkomna till vårt återupptagna... Bună dimineața tuturor! Vă salut cu ocazia continuării reuniunii noastre de ieri și trecem iată la punctul 10 de pe ordinea de zi, un uh, raport scurt despre delegația Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen în Islanda, din 29 uh, septembrie până la 1 octombrie. Delegația a fost compusă din patru colegi, eu personal, doamna Boch, doamna Zeninski și doamna Cornelison și am fost însoțiți de reprezentanți ai secretariatului, precum și de consultanți din partea diverselor grupări parlamentare. Vreau să vă informez despre motivul pentru care am făcut această uh, vizită în Islanda. Am vrut să aflăm mai multe despre legislația uh, de acolo, despre diversele inițiative și măsuri care au fost uh, adoptate acolo atunci când este vorba despre egalitatea de gen. Am purtat mai multe discuții pe diferite teme cu ocazia întâlnirilor care au avut loc privind concediul de maternitate, de paternitate, pentru că aceasta este o temă actuală pe care o discutăm mereu și în cadrul comisiei noastre. De asemenea, am obținut informații despre criza economică care a afectat puternic Islanda și, de asemenea, ni s-a spus că există o comisie specială care se ocupă de efectele crizei, deci și despre, de modul în care ea se repercutează asupra bărbaților și femeilor. A fost o vizită foarte interesantă. Am emis și un comunicat de presă după această delegație care a care se găsește și în documentația dumneavoastră, precum și un proces verbal al întâlnirilor care au avut loc. Ne-am întâlnit cu reprezentanții guvernului, cu ministrul pentru afaceri sociale și de sănătate. De asemenea, vizita noastră s-a suprapus și cu prezentarea bugetului pentru 2011 în Islanda. A avut loc o dezbatere foarte intensă în Islanda pe această temă pentru că bugetul a fost uh, redus ca o urmare a crizei economice. Au existat și aspecte pozitive pe care le-am observat, și anume toți miniștrii din guvern uh, au prevăzut diverse proiecte care vizează egalitatea de gen pe care le-au bugetat în bugetul pe 2011. Ne-am fost informați despre situația generală din Islanda și, de asemenea, uh, ne-am concentrat și ne-au fost făcute prezentări referitoare la egalitatea de gen și proiectele din domeniu, care reprezintă o prioritate și pentru guvernul din Islanda se pregătește cel de-al cincilea plan de acțiune pentru egalitatea de gen și ni s-a raportat și despre faptul că aceste chestiuni care vizează eh, discriminarea și egalitatea de gen sunt foarte importante și luate mereu în considerare de către reprezentanții guvernului. Patru miniștri se preocupă de egalitatea de gen, ministrul pentru afaceri sociale, cel uh, al justiției, primul ministru și ministrul de finanțe. Deci, uh, practic, lucrurile sunt abordate la un nivel foarte înalt. Am vizitat și Parlamentul în Islanda și ne-am întâlnit cu președintele comisiei care se preocupă de aceste chestiuni care vizează egalitatea de gen precum și cu delegați din Parlamentul islandez care se preocupă de această chestiune și am constatat că egalitatea de gen este o temă care este abordată din multe perspective. Ne-am întâlnit și cu Institutul pentru Egalitatea de Gen din Islanda și cu reprezentanți ai acestuia. Am obținut multe informații despre activitatea în domeniu, în insulă și prezentările pe care le-am ascultat acolo ni s-au părut uh, interesante. Ele se regăsesc și pe pagina de internet ale comisiei, dacă doriți cumva informații referitor la acest lucru. Ne-am uh, întâlnit și cu reprezentanți ai diverselor organizații neguvernamentale și doresc să menționez faptul că Ne-am întâlnit și cu fondatorul și purtătorul de cuvânt al unei uh, companii financiare. Această companie financiară a fost înființată cu scopul de a avea o perspectivă feministă asupra economiei. Și aceasta ca reacție la sistemul de bonificații, de câștiguri exagerate, de riscuri foarte mari care au fost asumate. Deci s-a dorit uh, o așa numită contrapartidă, o mișcare um, de contracapital și am constatat că această companie are mare succes. A fost interesant să observăm că este posibil să se abordeze și să se desfășoare activități financiare care să fie în același timp combinate cu activități sociale, astfel încât să se țină cont de aspectele financiare și de cele de egalitate de gen. Steven Mood Tegamol, aceasta este o altă organizație foarte importantă pe care am vizitat-o. Este vorba de mm, uh, persoane care au fost uh, abuzate și care au reușit să depășească această situație cu ajutorul unor centre. Uh, au fost introduse planuri active de abordare a acestei situații Violența împotriva femeilor reprezintă o problemă mare în Islanda în continuare. De asemenea, ne-am întâlnit cu reprezentanții organizației Scotur, care este cunoscută pentru inițiativele pe care le adoptă în acest domeniu. La sfârșitul uh, fiecarei, uh, fiecărui an, în luna octombrie, ei organizează demonstrații uh, care vizează plata egală salarizarea egală a femeilor și a bărbaților. Deci aceste persoane ies în stradă și demonstrează pentru a se obține o plată egală a femeilor și a bărbaților și pentru a se îndepărta inechitățile de pe piața muncii. Acest lucru uh, se întâmplă și acum 30 de ani a fost unul, uh, una dintre inițiativele de debut uh, în domeniul egalității de gen în Islanda. De asemenea, mm, ne-am întâlnit și cu negociatorul șef uh, al Islandei pentru integrarea în Uniunea Europeană și ca sinteză, în ceea ce privește mm, această delegație în uh, Islanda, aceasta am avut de spus și acum aveți dumneavoastră ocazia să spuneți câteva cuvinte. Doamna Bilbao. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare scurtă, dacă îmi permiteți. Am citit un raport acum câțiva ani și apare o contradicție între statele nordice în ceea ce privește politicile de egalitate de gen. Uh, am auzit propuneri cât se poate clare acum, însă implementarea acestor politici, implementarea acestei politici de egalitate de gen se găsesc în contradicție cu numărul mare de acte de violență împotriva femeilor. Deci apare aici o contradicție. Și aș dori să știu dacă puteți să ne spuneți care este procentul de acte de violență exercitate asupra femeilor și aș vrea să știu dacă s-a discutat despre cauze. Și dacă s-a discutat de ce s-au făcut uh, atât de multe progrese pe această direcție, dar pe de altă parte există un procent atât de mare de acte de violență împotriva femeilor în continuare. Doamna Papadopoulos. Doamnă președinte, Cred că raportul dumneavoastră este foarte interesant și noi am vizitat acum câțiva ani uh, această țară în calitate de delegație a Consiliului uh, Europei și am discutat despre concediul de maternitate. Prin comparație cu alte state europene, Islanda era singurul stat care plătea uh, tatăl să stea acasă în timpul concediului de maternitate. Și mă întreb cum s-a ce efect a avut uh, criza economică asupra acestui subiect? Dacă s-a schimbat politica respectivă sau dacă se plătește în continuare concediu de paternitate? Deci dacă tatăl este plătit să stea acasă după ce mama a dat naștere și cum a afectat uh, criza economică rolul tatălui? Mulțumesc! Ja, jag ska mm, försöka väldigt, väldigt kort besvara. Da, doresc foarte pe scurt să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Sunt întrebări foarte interesante care mi-au fost adresate. Doamna Milbao, în primul rând, da, uh, Într-adevăr, uh, motivele pentru care violența este atât de extinsă în uh, aceste țări sunt uh, foarte importante, pentru că, până la urmă, sunt niște țări care au o legislație foarte bună în domeniul egalității de gen. Haideți să luăm exemplul Islandei. Aici nu am primit niște explicații clare referitoare la cauza principală uh, pentru atât de multe acte de violență împotriva femeilor. O cauză care a fost discutată, însă este dificil de spus dacă aceasta este cauza principală sau nu, este faptul că conștientizarea actului de violență împotriva femeilor nu este atât de clar. Adică uh, femeile nu sunt conștiente că pot raporta actele de violență la autoritățile competente. Deci uh, se crede că legislația care este foarte bună este de fapt cauza pentru care sunt raportate acum mai multe acte de violență împotriva femeilor. Deci ceea ce nu apărea înainte în statistici a devenit acum vizibil. Deci, legislația foarte bună a scos la iveală un număr mult mai mare de acte de violență. Însă, avem nevoie de mai multe informații uh, pe această direcție pentru a ști care sunt cauzele cele mai importante care duc la violență împotriva femeii. Domnule Papadopoulos, în ceea ce privește criza economică și modul în care afectează aceasta posibilitatea de a uh, își lua tații concediu de paternitate, nu ni s-a spus că, pornind de la situația economică și în contextul crizei financiare și economice, guvernul a decis, în ceea ce privește bugetul 2011, ca acesta să ca concediul de paternitate să fie păstrat și tatăl să fie plătit în continuare, însă s-a făcut propunerea ca numărul de luni pentru întregul concediu al părinților să fie redus. Deci uh, o reducere cu două luni a concediului de maternitate și paternitate în total ar fi fost redus cu două luni, însă există în continuare concediul de paternitate. Există alte întrebări sau putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi? pentru că trebuie să trecem la vot. Avem mai multe rapoarte pe care ar trebui să le votăm astăzi. În primul rând este vorba despre strategia UE pentru integrarea romilor. Ieri, în cadrul reuniunii noastre, am dezbătut acest punct. Libe este uh, răspunzător de fond în acest uh, raport, iar doamna Iaruca, în calitate de raportor, ne-a propus să adoptăm amendamentele în cadrul comisiei noastre, astfel încât uh, să putem colabora în continuare. De aceea îi dau doamnei Iaruga cuvântul înainte de a trece la votul propriu-zis. Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri am discutat despre acest dosar și vă mulțumesc încă o dată pentru informațiile și comentariile dumneavoastră. Am obținut o, o, o propunere foarte bună din partea doamnei Cornelisen în ceea ce privește schimbul de bune practici la nivel european și pe acesta l-am generalizat în întregul raport și m-aș bucura să amendăm în această direcție întregul text. Aceleași puncte apar pe lista de vot de astăzi. Um, ele se regăseau um, ieri uh, pe lista de amendamente, deci nu au fost făcute schimbări majore, astfel încât uh, aș dori să vă rog să ne concentrăm în acest text cât mai mult pe egalitatea de gen, iar în ceea ce privește strategia UE pentru integrarea romilor, trebuie să ne asigurăm că obiectivele strategiei sunt uh, interconectate cu misiunea noastră pe care o are comisia noastră. Astfel încât eu, în calitate de raportor, voi face tot ceea ce pot și vă rog să colaborați cu mine și pe viitor la fel de bine ca și până acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Iaroca. Mă întreb dacă am putea să votăm amendamentele în bloc. Are cineva obiecții la această propunere de a vota amendamentele în bloc? Se pare că nu. Astfel încât o să votăm amendamentele 3, 4, 5, 6, 7, 1 și 2. Îmi vă rog să ridicați mâna cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, să adoptă. Mulțumim, doamna Roca. Eh, Următorul punct pe ordinea noastră de zi este punerea în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept. Comisia de fond este Comisia pentru Afaceri Juridice. Și acest proiect a fost demarat inițial de 14 state membre și de atunci mai multe state membre s-au alăturat acestei inițiative și acestei proceduri. Ideea din spatele ei este de a ușura situația cuplurilor care s-au căsătorit și care sunt de naționalități diferite pentru a beneficia de un set de reguli care se adaptează mai bine propriilor situații și care oferă partenerilor oportunitatea de a alege ce legislație doresc să utilizeze, astfel încât ambii parteneri să fie la curent cu uh, legislația respectivă. Doamna Nibler este raportorul nostru și, din păcate, Doamna Nibler este blocată în aeroportul din München. Cred că este München din cauza căderilor de zăpadă și, deci, cum spuneam, din păcate este blocată în aeroport, deci nu poate fi prezentă pentru a ne spune câteva cuvinte despre această propunere. Totuși a transmis mesajul că putem să ținem votul în această dimineață. Deci, dacă nu există întrebări, atunci Vă sugerez să trecem la vot în ceea ce privește propunerea pentru regulile modificate referitoare la divorț și separarea legală. Văd că nu există obiecții, deci se pare că putem trece la vot, așa încât începem cu votul. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abține se adoptă. 14 devine caduc, deci votăm pentru 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 devine caduc, deci votăm 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai bine verificăm. Deci votul s-a deschis. Amendamentul 10. A votat toată lumea? Se pare că nu. A votat toată lumea, votul s-a închis. Și este 11 la 11, deci este respins. Numărul 11, votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 se, a fost retras, mergem la 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votul final, S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20 de voturi pentru și 2 abțineri. Deci se adoptă și felicitări doamnei Nibler în München. Am uh, decis ieri uh, că vom aduce niște modificări ordinii de zi. Punctul 14, punctul 13 a fost uh, um, eliminat, iar 14 și 15 au fost amânate până la reuniunea următoare, deci trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, referitor la reducerea inegalităților în materie de sănătate în Uniunea Europeană. Comisia pe fond este Comisia ENVI, cu doamna Estrela ca raportor și în comisia noastră raportoare este doamna Guillaume. Ideea din spatele avizului nostru este în special de a sublinia inegalitățile în uh, materie de sănătate, în special în ceea ce privește femeile. Înainte de a trece la vot, aș dori să-i dau cuvântul doamnei Ghiom. Se pare că doamna Ghiom nu este prezentă. Doamna Pitekainen ar dori să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i, să le mulțu- să mulțumesc colegei mele, Ana Ghiom, pentru un raport excelent și să aduc o clarificare referitoare la punctele ridicate de PPE. În amendamentele 52 și 83 vorbim despre un vot uh, pe părți, pentru că poziția PPE este împotriva avorturilor. Eu personal o să votez pentru ambele amendamente. Și apoi mai vorbim și despre accesul la contraceptive și sexul și uh, sănătatea reproductivă. În amendamentele 52, 58, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 96, 99, 98, 20 și 21. Avem niște propuneri din partea PPE eu votez personal pentru și vă mulțumesc pentru uh, că ați înțeles uh, clarificarea poziției noastre divizată la nivel intern pe această temă. Mulțumesc foarte mult. Doamna Estrela a cerut să intervină. Debatemos ontem o, o projeto. Dezbăteam ieri despre proiectul de raport din uh, Comisia pentru Mediu. Dezbaterea pe care am avut-o a fost una foarte bună, una foarte interesantă, cu mulți participanți. S-au făcut destule propuneri care, bineînțeles, vor îmbogăți proiectul meu de raport. Termenul limită de introducere a amendamentelor expiră în data de 10. În ceea ce privește părerea doamnei Guillaume și luarea sa de poziție, cred că este o poziție cât se poate de interesantă, de echilibrată, de proporționată, de maxim interes pentru Comisia privind drepturile femeii. pentru că se vorbește aici despre cele mai importante inegalități din domeniul sănătății. Domnul Juvin este raportorul din umbră în Comisia de Mediu, el este medic și și-a adus o contribuție importantă la toată această dezbatere. Această contribuție a dânsului a completat toate celelalte opinii exprimate. Cu alte cuvinte, suntem acum în măsură să vedem care anume sunt inechitățile care încă persistă între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la serviciile medicale. Studiile pe care le-am efectuat arată că durata de viață diferă. În medie, femeile, bineînțeles, trăiesc mai mult, Există însă devieri mari de la stat membru la stat membru. Am auzit de asemenea că medicamentele, de exemplu, nu au aceleași efecte asupra bărbaților și asupra femeilor. Iată, deci, dezbaterea este cât se poate de interesantă și aș dori să fac din nou trimitere la cele expuse de antevorbitoarea mea. Comisia va vota privind probleme privind uh, propunerile legate de problemele reproductive. Bineînțeles că există diferențe absolut clare din punct de vedere anatomic între bărbați și femei și este cât se poate de important ca aceste diferențe să fie recunoscute ca atare prin votul acestei comisii. În consecință, Vă voi ruga să votați pentru aceste propuneri de amendamente legate de sănătatea reproductivă. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Estrela. Doamna Guillaume. Îmi cer scuze pentru întârziere, doamnă președinte, dar fac parte din trei comisii care au reuniuni în exact același timp la aceeași oră, în aceeași zi și era cât pe, eram la vot pentru o inițiativă a cetățenilor europeni, ceea ce mi se pare de asemenea important și îmi cer scuze pentru această întârziere la ședința noastră. În ceea ce privește raportul despre care, pe care îl supunem astăzi la vot, le mulțumesc tuturor care au contribuit prin depunerea de amendamente care arată de asemenea și interesul manifestat față de problema femeilor și față de problema acestor inegalități în materie de sănătate. Uh, mi s-a părut interesant să apropiem aceste puncte de vedere pentru că uh, ne putem pune de acord asupra unei mari majorități a numărului de elemente de concordanță între noi, și sper că vom avea în urma votului o părere favorabilă despre acest uh, aviz și uh, vă mulțumesc oricum pentru toate contribuțiile dumneavoastră la activitatea mea. Președintele, mulțumesc doamna Guillaume, doamna Luling. Mulțumesc, doamna președinte. Eu tocmai am luat la cunoștință amendamentele de compromis și am două întrebări. Amendamentul de compromis 1. Știu că trebuie să facem compromisuri și să încercăm să înglobăm totul, dar totuși este un amendament de compromis care nu este inteligibil. Deci, eu cred că nu putem face un asemenea amendament pentru că nimeni nu o să-l înțeleagă. Uh, Apoi mai este și amendamentul 6, amendamentul de compromis 6, acolo unde se spune în engleză că statele membre și Uniunea Europeană trebuie să, se asigure, trebuie să asigure sănătatea reproductivă și sexuală și să țină cont de ea în politicile de sănătate stabilite și să se ocupe de sănătatea în urma avortului în cadrul Uniunii și dincolo de uh, Uniunea Europeană și vreau să știu cum putem uh, impune asemenea politici dincolo de granițele Uniunii Europene pentru că nu cade acest lucru în competența noastră. Mulțumim, doamna Luling. Doamna Garcia Perez. Eu consider că trebuie să fim uh, să conștienți de nivelul de competență la nivelul uh, Uniunii Europene și putem stabili un sistem de sănătate care să garanteze uh, sănătatea accesibilă tuturor femeilor și în ceea ce privește cooperarea cu alte state membre în afara granițelor Uniunii Europene, acolo, într-adevăr, problemele legate de sănătatea reproductivă sunt extrem de importante, pentru că există milioane de femei în afara Uniunii Europene care își riscă viața și sănătatea în fiecare zi, pentru că nu au acces la servicii medicale care să le poată garanta sănătatea. Și de aceea în măsura în care politica noastră de cooperare poate să meargă mai departe în această direcție, trebuie să garantăm că acest lucru se va întâmpla. Sunt mai multe proiecte care au fost demarate datorită uh, relațiilor de cooperare ale UE cu a, uh, aceste țări, cu aceste organizații de femei și așa mai departe și așa ar trebui să a, uh, continuăm. Doamna Pitecainen dorește să intervină. Un punct de clarificare pentru Uh, colegul, colega mea. Vorbim aici despre un obiectiv care nu este îndeplinit și anume sănătatea mamei și sănătatea reproductivă a femeilor în statele membre și în uh, uh, Uniunea Europeană și acestea ar trebui să fie asigurate prin metode de cooperare deplină. Mulțumesc. Doamna Thompson. Da, și noi am uh, participat la strategia ONU pentru reducerea ratei de mortalitate legată de nașteri. Deci cred că acest lucru se potrivește foarte bine aici. Mulțumim, uh, doamna Thompson, acum doamna Sinclair. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Laling a spus a întrebat cum putem să aplicăm acest uh, lucru dincolo de granițele europene, uh, granițele europene dar cum o facem în Europa. Pentru că tratatul de la Lisabona a spus clar că avortul nu va fi afectat, pentru că ați făcut promisiuni foarte clare și dacă dați înapoi acum, atunci ar trebui să renunțăm la tratatul de la Lisabona, pentru că singurul mod în care Irlanda a adoptat tratatul de la Lisabona a fost promisiunea aceasta că nu ne atingem de avort. Mulțumesc. Doamna Luling, încă o dată, mulțumesc, doamna președinte, aș dori să ridic încă o dată un subiect care este legat de compromisul 6 pe care îl discutăm acum. Grupul PPE a solicitat un vot pe părți, astfel încât să avem un vot liber pe partea întâi și să avem mai multe avize pe partea a doua, pentru că poziția oficială a PPE este împotrivă, deci aș dori să ridic această problemă acum, dacă se poate, să avem un vot pe părți la acest uh, compromis 6. Prima mea reacția a fost că un vot pe părți este imposibil, dar în numele grupului meu aș dori să vă supun acest lucru atenției. Mulțumesc. Înainte să îi dau cuvântul doamnei Luling, dați-mi voie să clarific un lucru. În conformitate cu regula 160, care se referă la principiile care trebuie să fie utilizate la vot, nu este posibil să avem un vot pe părți atunci când avem un vot legat de amendamente de compromis asupra cărora deja ne-am pus de acord. Și am dorit să clarific acest lucru. Și acum o să-i dau cuvântul doamnei Luling. Mulțumesc, doamna președinte. Eu înțeleg că în cadrul politicii noastre de dezvoltare ar trebui să promovăm ideea ca țările din afara Uniunii Europene să facă acest lucru. Dar în textul de compromis se spune în engleză și înțeleg că engleza este dificilă, consideră că, state, că statele membre trebuie să ofere ocazia avorturilor sigure, dacă se poate, bineînțeles, în interiorul Uniunii Europene și în afară. Dar noi nu putem să mergem dincolo de granițele Uniunii Europene. Putem să încurajăm aceste state să aplice aceeași politică, dar nu putem să le impunem acest lucru din partea statelor membre. Mulțumesc! Deci, dacă doriți să păstrăm acest amendament, atunci trebuie să găsim o soluție. Da, este timpul să supunem la vot, dar mai întâi îi dau cuvântul domnului Szymanski. tak, ja myślę, że emocje nie powinny nas oddzielać od jakiejś elementarnej logiki, bo kwestia kompetencji, która wy... Mulțumesc foarte mult. Există o oarecare logică pe care trebuie să o respectăm și avem un cadru atât juridic cât și geografic pe care nu putem să-l depășim. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de emoții în cadrul acestei dezbateri dincolo de granițele Uniunii Europene este restul lumii. Sunt de acord cu doamna Luling. Sunt cât se poate de acord. Statele membre nu pot să se asigure că acest lucru se întâmplă și în afara granițelor UE. În ceea ce privește compromisul, toate părțile implicate trebuie să producă o formulare pe care marea majoritate să o poată accepta. Mie mi se pare că această formulare nu este una de compromis. Grupul PPE nu va vota pentru această formulare. Cred că este o formulare conflictuală privind o chestiune de maximă importanță, sănătatea. În Polonia, legislația este cât se poate de clară în materie de avorturi. Curtea Constituțională s-a pronunțat în această materie Iar Uniunea Europeană ar trebui să respecte faptul că anumite state membre, în momentul în care au semnat tratatul de la Lisabona, și-au exprimat anumite rezerve și au insistat asupra unui anumit tip de legislație. Dispozițiile care vor obliga statele membre să acționeze împotriva propriei legislației nu fac dovadă de spirit de compromis și nici de toleranță. Respect alte puncte de vedere, dar în acest caz compromisul este o confruntare, practic. Înainte să dau cuvântul doamnei Estrela, spune doamna președinte, care va fi ultima vorbitoare înainte de votul electronic, dați-mi voie să vă spun că votăm compromisul și dacă compromisul pică, votăm amendamentele. Așadar, haideți să trecem la vot, dar nu înainte de a da cuvântul doamnei Estrela, care răspunde în Comisia de Mediu pe, pe această chestiune. Mulțumesc, doamnă președinte. Părerea mea este că trebuie să clarificăm anumite aspecte. În uh, compromisul numărul 6 avem lucruri care au fost deja acceptate în alte documente ale Parlamentului European. Bineînțeles că acest lucru nu obligă statele membre să-și modifice propria legislație. Este doar o recomandare. Este o recomandare adresată statelor membre. Aș dori să vă reamintesc că în repetate rânduri în ultimii ani s-au făcut astfel de recomandări și au fost acceptate de Parlamentul European. În al doilea rând, să nu uităm că noi răspundem de statele terțe. Nu doar în a le sprijini în dezvoltarea lor, ci dacă participăm la dezbaterile ONU, trebuie să recunoaștem că în cadrul acestora facem parte din același grup cu aceste țări și, cum au spus și alți colegi, avem obiectivele milenare pe care le-am semnat cu toții, pe care le sprijinim cu toții. Cu toții ne-am obligat și în aceste obiective intră și sănătatea femeilor în momentul în care nasc. Trebuie să combatem mortalitatea infantilă și de asemenea, mortalitatea femeilor. Trebuie să sprijinim sănătatea sexuală și reproductivă, pentru că ea face parte din obiectivele mileniului. Mulțumesc, doamna Estrela. Vă rog foarte pe scurt, doamna Peter. Just trying to test an oral amendment that uh, might help my colleagues technical problems with the word provide. Este vorba despre un amendament oral. Deci dacă spunem aici oral, dacă spunem provide, cred că nu e optim, ar trebui să spunem supports and facilitates. Sprijină și facilitează. Cred că asta este o formulare mult mai potrivită. Nu e perfectă, dar e mai bună. So let us vote. Așadar, haideți să trecem la vot. Mulțumesc, doamnă Peter Kainen. Stop voting. Peter Kainen. Trecem așadar la compromisul uh, numărul 1. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La numărul 6 avem un amendament oral și mai întâi trebuie să vă întreb dacă toată lumea este de acord cu acest amendament oral. Nu. Există obiecții? În regulă, nu este bine redactat, se aude din sală. Bun, dacă aveți uh, obiecții, nu putem accepta amendamentul oral. Trecem la 6. Există însă o obiecție față de amendamentul oral. We can't... Please, please. Vă rog, vă rog. Avem o obiecție. Deci, nu putem vota amendamentul oral, aceasta este regula. Trecem atunci la compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, cred eu. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina următoare. Îi se șoptește domnei președinte. La amendamentul 23, 33, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 devine caduc. 38 pentru, abțin, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Pentru amendamentul 42, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 10 împotrivă, 9 pentru. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 48. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 11 la 11. Amendamentul 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Votăm pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, la amendamentul 52, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 este identic cu cele de dinainte, deci trecem la 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Se verifică amendamentul 68 pe cale electronică, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Șaizeci devine caduc, 70 devine caduc, 70 este suplimentar, deci putem să votăm pentru. Cine este pentru amendamentul 70? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum trecem la amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru. Amendamentele 79 și 89. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 95 este identic. Putem trece mai departe la amendamentul 85. Amendamentul 80 devine caduc. În consecință putem trece direct la 85. Cine este pentru 85? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se cere o verificare. Doriți să verificăm 85? Bun. Votul este deschis. Amendamentul 85 este supus votului. Votul este închis. Se respinge. 15 persoane au votat împotrivă. 87. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96 și 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că ar fi mai bine să verificăm. Votul este deschis pentru amendamentul numărul 6. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum avem amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e mai bine să verificăm. Așadar, supunem votului amendamentul 14, votul este deschis. Amendamentul 14, nu 40. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 devine caduc, trecem direct la amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. În regulă. Verificăm amendamentul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum, haideți să avem votul final. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă 14 pentru 6 împotrivă 2 abțineri. Felicitări, doamnă Guillaume. postpone